Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Dragi colegi, vă urez bun venit la ședința de astăzi a Comisiei pentru Control Bugetar. Continuăm reuniunea noastră pe primul punct, la primul punct pe ordinea de zi avem adoptarea ordinii de zi. Înțeleg că ea este acceptată ca atare. Această ședință este transmisă pe internet și există și interpretare. Ajungem la raport, raportul anual uh, al Comitetului de Supraveghere al OLAF. Le urez bun venit membrilor Comitetului de Supraveghere OLAF Fac trimitere la procedura ordinară în cazul acestui punct. Vom proceda ca de obicei în cadrul acestui, acestei comisii. Mai întâi raportoarea va avea cuvântul, după care voi da cuvântul membrilor Comitetului de Supraveghere, care ne vor prezenta punctele esențiale ale raportului. Am primit acest uh, raport Aș dori să spun mai întâi că la ulti, în cadrul ultimului raport am fost uh, informați de Timo că în uh, că trebuie să discutăm despre o serie de puncte care vizează lucrările OLAF și activitățile Comitetului de Supraveghere OLAF Îi urez uh, bun venit și directorului general al OLAF, domnul Giovanni Kessler, care este adesea în acest cadru. Vom uh, discuta și despre raportul anual al OLAF, tot în acest cadru, dar va trebui să stabilim un raportor. Acest lucru urmează să fie discutat. Bineînțeles că acest punct de pe ordinea de zi a trezit uh, atenția multora și asta este strict legat de conținutul acestui raport. Noi, pe această cale, dorim să contribuim la găsirea de răspunsuri la multiplele întrebări care au fost exprimate. Pentru că, până la urmă, o temă centrală a activității noastre este protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Este un lucru de care ne ocupăm chiar noi și pentru că la nivelul Uniunii Europene nu există o bază juridică armonizată în această materie, iată, trebuie să ne bazăm pe OLAF, care este parte a comisiei, pe de o parte, pe de altă parte este independent. Și este un lucru pe care nu pot să-l să nu-l spun, este vorba despre asigurarea procedurilor. Cam atât. Mă opresc aici. Aș dori să dau acum cuvântul doamnei raportor. Doamna Gresle are cuvântul. Mulțumesc. Astăzi este vorba despre raportul anual al Comitetului de Supraveghere OLAF. Aș dori să mulțumesc Comitetului de Supraveghere pentru că au răspuns la întrebările noastre pe care le-am transmis în chestionar. Avem răspunsurile din această dimineață și prima mea întrebare este către președintele comitetului. De ce aceste întrebări nu au fost uh, transmise mai departe? Bineînțeles că această întrebare este valabilă și pentru director. Aș dori să mai spun că raportul anual este foarte interesant pentru noi, pentru că este un raport care arată că există multiple probleme în cadrul OLAF. Există probleme foarte grave, probleme de natură a afecta capacitatea OLAF de a proteja interesele financiare ale Uniunii. Ce se întâmplă cu accesul la documente? Fără acesta nu se poate exercita o, auto, o activitate de control. Apoi, aș dori să întreb cum se întâmplă această reorganizare. Aveam acea unitate care la început uh, cataloga cazurile, și care trebuia să găsească bazele juridice. În 31 ianuarie 2012 au avut loc mai multe anchete simultan, atât interne cât și externe, și pentru că se presupune că funcționarii care lucrează în OLAF au cunoștințe juridice, aș dori să știu cum, se poate, cum s-a putut întâmpla acest lucru în condițiile în care acest caz era atât de important. Apoi, raportul în cazul DALI, raport care este la dispoziția noastră a tuturor, raportul este evaluat ca fiind perfect legal de către directorul general. Chiar dacă în repetate rânduri s-a spus că nu există bază juridică pentru acest raport și dacă nu există bază juridică, nu poate fi legal, este ilegal. Apoi aș dori să vă mai întreb cum evaluați respectarea bazelor juridice în general, care, sunt, uh, care este experiența OLAF în ceea ce privește controlul unității ISRU. Eu sunt foarte îngrijorată pentru că ni se pare că OLAF nu-și mai face treaba, pur și simplu nu mai funcționează și în momentul în care face treaba așa cum a făcut-o în cazul Dali, iată, acest lucru duce la mari probleme. Dacă ne uităm la cazul Dali și la utilizarea resurselor în acest caz, observăm că din toate activitățile de anchetă ale OLAF și există cam 1100 de cazuri deschise, peste 7 am, am făcut un calcul și Olaf doar în unul din 20 de cazuri organizează o, un uh, interogatoriu cu o persoană uh, acuzată și doar în unul din 12 cazuri există un uh, interogatoriu cu un martor. Deci este un procentaj foarte mic, de 7%. Și nu pot să nu exercit critica asupra acestei practici. Apoi, acele cazuri care sunt tratate cu maximă celeritate de Olaf vizează traficul de țigarete. Mie mi se pare foarte interesant acest fapt și poate că ar trebui să beneficiem de câteva răspunsuri din partea Comitetului de Supraveghere sau în cadrul Comitetului de Supraveghere. Inge. Mulțumim, doamnei raportor Ingeborg Gresle. Dau acum cuvântul membrilor Comitetului de Supraveghere. Cui să dau cuvântul la început? Doamna Pinio opinion. Mulțumesc, domnule președinte. Comitetul se bucură că poate să aibă în această dimineață un schimb de idei cu dumneavoastră și raportul de activitate pe care l-am elaborat pentru exercițiul 2012 Vă rog să scuzați doi membri care au alte angajamente și nu pot fi prezenți în această dimineață. Am luat la cunoștință care sunt întrebările pe care ni le-ați adresat. Toate acestea se referă la problema esențială referitoare la accesul la informații de către Comitetul de Supraveghere. Este unul dintre punctele care face obiectul unor evoluții sau dezvoltări importante în raportul nostru de activitate. De fapt, am precizat că anul 2012 a fost un an de schimbări importante în organizarea OLAF, atât în ce privește organizarea lui internă, cât și regulile de procedură. Ați uh, luat la cunoștință din acest raport de activitate de faptul că comitetul nostru s-a confruntat în general atât în ce privește cazurile pentru care reglementarea prevede o informare automată a comitetului, cât și cazurile pentru care din proprie inițiativă comitetul a solicitat informații pe lângă oficiu și ne-am confruntat cu dificultăți în ce privește suficiența și pertinența informațiilor primite. E vorba de o schimbare importantă față de practicile pe care le-am observat în trecut, întrucât în trecut întotdeauna se obișnuia ca comitetul să poată să aibă acces în special la informații complete și acces complet la dosare pentru a exercita în mod corect și pe deplin îndatoririle de control a independenței OLAF, de verificare a eficacității modului în care funcționează anchetele. Aș vrea pur și simplu să vă reamintesc că în trecut, într-un trecut nu foarte îndepărtat, Comitetul pentru a putea să emită avize, analize pertinente, bineînțeles că are nevoie de a obiectiva dar aș obiectiva analizele cu ajutorul unei examinări concrete a unui caz sau unor eșantioane de cazuri care să permită, aș spune, să se tragă concluzii mai sistematice în legătură cu activitatea pe care o desfășoară OLAF. Aș vrea să se reamintesc, de exemplu, că în anii trecuți Comitetul a examinat 201 cazuri. Prima facie deci toate informațiile care ajung la OLAF și care nu duc și la deschiderea unei anchete. Am avut acces în trecut la un anumit număr de alte cazuri și trebuie să constatăm că aceste informații s-au limitat foarte mult de la preluarea funcției de către noi. Comitetul știe ca și alte instituții, că se supun reglementărilor în ce privește protecția datelor cu caracter personal. Ceea ce reclamă comitetul nu este să avem acces automat și sistematic la toate cazurile. Important este, pentru a ne face treaba, de a putea avea acces la informațiile pe care considerăm <clears throat> că trebuie să le examinăm și să le tratăm în scopurile pe care ni le încredințează reglementările europene. În acest cadru, se pare că a existat o discrepanță de părere cu Olaf în ce privește domeniul fundamental, și anume acel al Comitetului de Supraveghere, și anume supravegherea drepturilor fundamentale și a garanțiilor procedurale. toate analizele reglementărilor, inclusiv cele care au fost emise de către consilierul care se ocupă cu protecția datelor cu caracter personal sunt clare. Îi revine Comitetului de Supraveghere să aprecieze măsura în care trebuie să aibă acces la informațiile necesare pentru a-și îndeplini funcțiile. Ni s-a părut și ne-am confruntat în acest an și trebuie să spunem acest lucru cu reticențe și cu refuzuri de acces la informații în condiții care, din punctul nostru de vedere, erau excesive, mult excesive față de regulamentul care guvernează accesul la datele cu caracter personal. Această situație ne-a dus la un rezultat pe care l-aș califica de paradoxal. Și vreau să spun prin asta că în anumite cazuri accesul la dosare ne-a fost refuzat și am primit informații și diverse elemente de informare în înlocuirea accesului la dosar. A trebuit de mai multe ori să precizăm că aceste informații nu erau nici adecvate, nici suficiente pentru a trece la verificarea care ni se părea necesară și trebuia făcută. În consecință, comitetul s-a confruntat cu nevoia de a cere acces la totalitatea dosarelor, pentru că nu putea să aibă informațiile care considera că trebuia să le primească. Deci era o situație oarecum paradoxală care a intervenit. E un aspect pe care doream să-l subliniez această situație astăzi încă nu este satisfăcătoare măsura în care, în mai multe cazuri, continuăm să primim informații restrânse cu date care sunt fie albite, fie negrite, în astfel de condiții încât anonimizarea acestor dosare nu permite să mai înțelegem despre ce e vorba, ce s-a întâmplat în derularea anchetelor sau aspecte în legătură cu care dorim să primim informații. Prin urmare, este o situație care, după cum am precizat și în raportul nostru de activitate, justifică de urgență să revedem acordurile de cooperare încheiate pentru că comitetul nostru nu poate să continue să mai acționeze în aceste condiții. Iată primul răspuns la punctul precizat. În ce privește celălalt element ridicat de doamna raportor, a existat în cadrul activității OLAF din 2012, în ce privește mai precis deschiderea de anchete, un număr mare de dosare care au făcut obiectul unei decizii globale de deschidere a cauzelor care s-a produs la sfârșitul ianuarie, pe 1 ianuarie 2012, la sfârșitul a cam 44 de cazuri și sper că nu mă înșel în ce privește cifre, spune vorbitoarea, 424 de cazuri care erau în curs de evaluare, au dus imediat la deschiderea de anchete, de investigație sau de coordonare. Am precizat în raportul nostru că ridicăm problema de a ști în ce măsură aceste cazuri au făcut uh, obiectul unei decizii globale, având în vedere cerințele care se impun oficiului de a deschide anchete în ipoteza în care există suspiciuni suficient de serioase că s-au comis fraudă sau că s-au comis fraudă. În această activitate am ridicat deci această problemă în lumina acestei cerințe, că în aceste cazuri, peste noapte, au dus la o decizie de anchetă. Ja, merci beaucoup. Mulțumesc. Doamna Pinio. Da Mai dorește cineva din Comitetul de Supraveghere să facă completări? Nu? Atunci uh, deschid dezbaterea și uh, în introducere aș dori să fac o observație. Membrii Comitetului de Supraveghere nu lucrează o normă plină, să spunem așa. Cu toții au o alt, o, un parcurs profesional care are legătură cu combaterea fraudei și mă refer în special la doamna Pignon, care a subliniat cât de importante sunt lucrările Comitetului de, Comitetului de Supraveghere pentru noi. Dacă spuneți că de la începutul mandatului Comitetului de Supraveghere. Accesul la informații a fost îngrădit sau îngreunat. Asta ați spus, v-am înțeles eu bine? De la, bunul, de la bun început lucrurile au fost așa sau accesul la informații a fost mai ușor la început și mai dificil acum? Iar a doua întrebare este următoarea aveți senzația că această îngreunare a accesului s-a produs uh, involuntar sau recunoașteți vreo metodă în spatele acestui fapt, vreo intenție? Mm. Oui, Monsieur le Président. Comme nous l'avons da, domnule președinte. După cum am spus în raportul de activitate, noi considerăm că această dificultate se bazează pe un dezacord în ce privește rolul Comitetului de Supraveghere, în special în ce privește obligațiile referitoare la transmiterea de cazuri transmise autorităților judiciare naționale. Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt perfect clare și au fost clarificate, în special cu ocazia deciziei pronunțată în Luxemburg în ce privește afacerea Biche Franche. Se spune foarte clar în regulament că comitetul trebuie să fie informat în legătură cu cazurile transmise autorităților judiciare. Hotărârea Biche Franche a precizat modalitățile în care se face această informare a comitetului, în aplicarea căreia se precizează cât se poate de clar că comitetul trebuie să fie în prealabil consultat. Aceștia sunt termenii hotărârii judecătorești respective înainte de transmitere către autoritățile judiciare naționale. E de la sine înțeles că pentru a da sens și scop util aceste obligații, aceste informații sau această informare trebuie să fie de asemenea natură încât să-i permită comitetului să se asigure de condițiile în care drepturile fundamentale și garanțiile procedurale au fost aplicate. Nu e suficient, prin urmare, să se dea informații formale comitetului, dând doar informații în legătură cu faptul că ai existat o transmitere către autoritățile judiciare sau că va fi făcută o asemenea transmitere. Trebuie să îi se dea comitetului nostru mijloacele de a-și îndeplini rolul reamintit de Curtea Europeană de Justiție, în sensul căreia îi revine datoria să exercite o examinare a drepturilor fundamentale. Cred că, prin urmare, avem o dificultate majoră de care ne-am lovit uh, tocmai cu ocazia, și vă dau un exemplu foarte simplu, acelor 18 prime cazuri transmise autorităților judiciare naționale pentru care a existat pentru majoritatea acestora refuz de a ni se da acces la integralitatea dosarului. În acest sens, există o divergență majoră care, din punctul nostru de vedere, nu ne permite să ne mai jucăm rolul așa cum a fost precizat încă o dată de către Curtea din Luxemburg. Mulțumesc. O serie de, de colegi doresc să intervină. Doamna Balcitis. Domnul Balcitis. Jau mes keletą Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Această chestiune este de luni de zile pe ordinea noastră de zi. Discutăm de multă vreme această problemă. Ieri am avut o discuție foarte importantă cu domnul comisar Șemeta. În opinia mea, situația actuală este cum se poate mai limpede. Nu putem avea doi conducători separați, diferiți pentru aceeași instituție sau nu putem avea două departamente care se ocupe de aceeași chestiune într-o singură instituție. Împărțirea responsabilităților nu s-a făcut în mod clar până acum. Nu e clar ce trebuie să facă Comitetul de Supraveghere, nu este foarte clar ce trebuie să facă Olaf Sunt probleme care apar în mod sistematic, așa că în prezent trebuie să ne orientăm spre rezolvarea acestor probleme sistemice. Comisarul de resort trebuie să rezolve această chestiune, comisarul care are în propriul portofoliu lupta împotriva fraudelor. Situația se aplică unei serii întregi de dosare pe care le dezbatem aici asta e întrebarea. Cine dispune sancțiunile și care este relația dintre OLAF și Comitetul de Supraveghere? Uneori, Comitetul de Supraveghere probabil nu știe exact ce răspunderii revin. Și ar fi două soluții aici, în opinia mea. Unu, OLAF e răspunzător de investigația propriu-zisă și în cazul unor investigații aparte, atunci Comitetul de Supraveghere trebuie să asigure că se respectă drepturile fundamentale. Olaf, înainte de a trimite lucrurile mai departe, trebuie să ofere documentele necesare de, ca, de care ar putea avea nevoie Comisia de Supraveghere pentru a se asigura că drepturile fundamentale au fost respectate. Dacă Comitetul de Supraveghere dorește să afle informații despre un caz, ar trebui să poată face acest lucru. E vorba aici de a defini clar sistemul de competențe și în structura OLAF. Dacă rezolvăm această chestiune structurală pe viitor, cred că OLA va lucra mai bine și ne vom putea concentra pe alte chestiuni mai importante, și anume cum să recuperăm fondurile delapidate sau deturnate. Pentru multe state membre, această problemă este deosebit de importantă. Iar atunci să putem vedea cum cooperează Olaf cu procurorii și cu tribunale din statele membre. Aceste chestiuni sunt mai importante, pe astea ar trebui să concentreze Comisia. Ideea e să ascultăm ce au de spus ambele părți, Comisia de Supraveghere și OLAF, și să lucrăm împreună. Aici nu e o chestiune pe care o poate rezolva doar o instituție. Mulțumesc, doamna Gresle. Aș vrea să întreb Comitetul de Supraveghere ceva în legătură cu anexa 3 din raportul anual, respectiv în legătură cu raportul în cazul Dali. Ați ajuns la rezultate foarte grave, la concluzii foarte grave. De exemplu, încălcările constatate în cazul Dali, avem acolo activități pentru care nu există bază juridică, deci care sunt complet ilegale. Eu înțeleg că nu vreți să scrieți că aceste activități au fost ilegale, dar aș dori să știu de ce nu ați depus plângere împotriva acestor activități, pentru că, până la urmă, sunt infracțiuni penale. Cu toții activăm în uh, domeniul juridic și știm foarte bine aceste lucruri. Este un lucru care mă obsedează. De ce nu s-a făcut acest lucru? Știu că este dificil pentru dumneavoastră, dar aș dori să știu care este viziunea dumneavoastră, care este poziția dumneavoastră față de această omisiune. Urmează colegul Mulda. Thank you, Chair. I think we are confronted... Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Cred că ne confruntăm cu o chestiune foarte, foarte gravă. Când am fondat OLAF, am gândit să creăm și acest comitet de supraveghere care trebuia să își joace rolul stabilit în regulile concrete. Nimeni n-a spus că directorul general al OLAF poate să limiteze informațiile pe care le oferă Comisiei de Supraveghere. Nimeni n-a spus că va putea limita personalul de care va putea dispune această comisie de supraveghere. Întrebarea mea este, poate directorul general să decidă asta de unul singur sau are nevoie de aprobarea Comisiei pentru asta. Cum se înțelege independența OLAF din acest punct de vedere? De că dacă odată constituim ceva și se schimbă termenii jocului, atunci trebuie să ni se spună foarte clar de ce s-a făcut și care a fost rolul Comisiei în acest demers. Dacă Olaf demarează o investigație împotriva cuiva, unei persoane publice, Olaf trebuie să aibă mare, mare grijă. Pentru că, în momentul în care acuzațiile devin publice, cariera persoanei respective e terminată. Dacă ești investigat, în general, nu mai poți să-ți păstrezi funcția. În acest caz, în cazul comisarului Dali, ar fi trebuit să ne asigurăm că directorul general Olaf consultă Comisia de Supraveghere înainte de a anunța în public ce se întâmplă. Directorul general n-a făcut asta. De ce? Nu știu care a fost motivul, dar iată, n-a făcut-o. Apoi, în materie de interceptare a conversațiilor, tele, convorbirilor telefonice, pe câte știu eu, în majoritatea statelor membri, pentru asta ai nevoie de adoptarea, de aprobarea unei autorități juridice independente. Care sunt regulile OLAF din acest punct de vedere? Cine controlează astfel de activități? Poate directorul general al OLAF de unul singur să decidă interceptarea unor convorbiri telefonice? Ce reguli se aplică aici? Pentru că mie nu mi este foarte clar. Chestiunea cea mai serioasă pe care am descoperit-o este aceea că regula generală în prezent este aceea că Comisia de Supraveghere nu poate investiga acele dosare, acele cazuri în care este interesată. Și ăsta e paradoxal motivul pentru care avem Comisia de Supraveghere. Și atunci, de ce crede directorul general al OLAF că el este singura autoritate care poate decide ce se investigează sau nu, fără a consulta Comisia de Supraveghere, pe care, practic, i-a impus-o legislativul ca organism consultativ? Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Aș sugera să ne structurăm discuția pe două părți. <coughs> Acum dăm cuvântul Comisiei de Supraveghere, răspundem la întrebări. Și în a doua etapă <coughs> discutăm cu directorul general Olaf dacă dorește să ia cuvântul. pe ordinea de zi avem raportul Comisiei de Supraveghere. De aceea, Comisia de Supraveghere raportează Comisiei noastre și noi discutăm cu Comisia de Supraveghere. Acestea sunt regulile. Discutăm raportul anual privind OLAF cu directorul general într-o altă întâlnire. Totuși, l-am invitat pe domnul director general aici, pentru că totdeauna îl invit Asta pentru că vrem să discutăm această chestiune și cu domnia sa. O a doua chestiune, din punct de vedere procedural. În legătură cu întrebările pe care le-am pus Olaf, Comisiei, Comisiei de Supraveghere, doamna Gresle, m-a întrebat, prim, am primit răspunsuri sau nu, am primit răspunsuri sau nu, am primit ceva răspunsuri din partea Comisiei de Supraveghere, încă nu am primit răspuns de la comisie și nu am primit răspuns de la Olaf. Așteptăm încă aceste răspunsuri. În aceste întrebări am inclus multe din chestiunile ridicate aici. Ieri am avut o discuție cu domnul comisar Șemeta și, după cum a spus colegul Palcidis, și comisia are răspundere proprie. Haideți să ne concentrăm atunci pe raportul anual, să întrebăm, să punem întrebări și să primim răspunsuri pe această temă aici. Deci pentru răspunsuri către Comisia de Supraveghere dau acum cuvântul și apoi o a doua rundă pentru membrii comisiei noastre. Doriți să răspundeți la cele spuse până acum? <coughs> Da, domnule președinte. S-au pus mai multe întrebări. Prima se referă la aranjamentele între Comitetul de Supraveghere și OLAF. Aș vrea să subliniez ruptura de situație cu care ne-am confruntat pentru anul 2012, care face să observăm o practică cu totul diferită față de cea care fusese respectate în anii precedenți și care îi permitea comitetului nostru să-și îndeplinească toate funcțiile. Comitetul uh, știe foarte clar în ce privește care sunt uh, competențele și limitele competențelor sale, pentru că sunt definite precis de către texte, se referă la protecția drepturilor fundamentale, dar se referă de asemenea la supravegherea termenelor de anchetă pentru a ne asigura că anchetele se fac în termene rezonabile. Se referă de asemenea la informațiile care trebuie să fie furnizate, de exemplu în legătură cu modul în care instituțiile respectă sau nu respectă recomandările care au fost făcute de către OLAF, dau curs sau nu acestor recomandări. Deci e vorba de un câmp de informații stabilit și toate acestea cu scopul de a-l ajuta pe directorul general în uh, îndeplinirea funcțiilor pe care le are și a independenței acestuia. Acesta e primul punct. Și sper să reușesc să conving adunarea dumneavoastră că executarea acestor misiuni de supraveghere poate să presupună o informare în mai multe cazuri, evident faptică, atunci când comitetul este destinatarul, de exemplu, a unor reclamații sau plângeri cum poate să răspundă dacă nu primește acces la elementele faptice care sunt la originea acelor plângeri? E o misiune importantă pentru Olaf, pentru că este și pentru noi mijlocul de a asigura independența atunci când este pusă în întrebări în mod necuvenit. Dar constatăm că raportul de activitate a subliniat faptul că de mai multe ori plângeri făcute motivul acestei activități nu se bazau pe elemente clare și nu erau legitime. Vreau să spun prin asta că comitetul nostru este perfect conștient și de importanța și de rolul de a păstra independența anchetelor pe care le efectuează Olaf. În ce privește a doua întrebare referitoare la posibilitatea ca Comitetul de Supraveghere atunci când e vorba de infracțiuni, de fapte penale, să le transmită. Aș vrea în legătură cu acest aspect să vă spun două lucruri. Pe de o parte, comitetul nostru nu are competență prin textele care există, este comiterea unor infracțiuni și nici să aibă un circuit sau o procedură de informare. Nu se prevede în competențele sale și nici în atribuțiile acestui comitet. În ce privește întrebarea referitoare la conformitatea unor măsuri de anchetă efectuate. În ce măsură sunt conforme cu legea ce s-a făcut în anchetele OLAF? anumite metode de anchetă în legătură cu care s-a pus întrebarea. Am examinat acest lucru, într-adevăr, în raportul nostru, în special cu ocazia lucrărilor în legătură cu reforma reglementărilor. Dacă comitetul nu are putere aparte în materie judiciară, din potrivă, examinarea cazurilor ne-a dus la informa instituțiile în legătură cu necesitatea de a reforma și de a clarifica diverse aspecte în reforma acestor reglementări în lumina dificultăților întâmpinate. Pentru a răspunde mai concret la întrebarea pusă, aș vrea să vă dau următoarele elemente. Comitetul de supraveghere nu este tribunal, nu suntem judecători, dar respectăm pe deplin hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului. Într-un caz referitor la pregătirea și înregistrarea unei conversații telefonice între o parte și o persoană vizată, curtea a considerat, într-un caz similar, că înregistrarea unei conversații telefonice între o persoană în anchetă și un terț, în prezența unui funcționar care reprezintă o autoritate publică, acționând în cadrul funcțiilor sale și care aduce o contribuție semnificativă la această înregistrare poate și reprezintă ce se consideră ca fiind o interferență în dreptul și respectarea vieții private și a corespondenței persoanei în anchetă. Acest tip de măsură, pentru a fi conform cu Convenția Drepturilor Omului, trebuie să fie prevăzut de o lege, adică să aibă o bază legală. În lipsa unei baze legale, acest tip de măsură ar fi o încălcare a articolului 8 din, și articolului 7 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Comitetul de supraveghere, după examinarea aprofundată a dosarului de anchetă în ce privește, nu a găsit baza legală pe care măsura a fost uh, fundamentată. Puterile OLAF sunt definite de către legiuitorul european în uh, principal regulamentul 1673 acest regulament nu prevede acest tip de măsură. OLAF poate să acționeze conform legii naționale atunci când legiuitorul european precizează expres această posibilitate. Comitetul de supraveghere nu poate în aceste condiții decât să urmeze aprecierea Curții Europene a Drepturilor Omului și a exprimat din aceste motive îngrijorările sale în ce privește această măsură de anchetă a OLAF. Iată motivul pentru care a adresat această îngrijorare, a exprimat-o instituțiilor și în special legiuitorului european. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. S-a creat acum impresia că nu vrem să dăm cuvântul domnului Kessler în această ședință. Nu este adevărat. Îi vom da cuvântul domnului Kessler dar mai sunt membri ai comisiei noastre care doresc să pună întrebări Comitetului de Supraveghere. Urmează domnul Stas. Dank u, <clears throat> dank u voorzitter. Ik, ik wil voor eerst uh, heel duidelijk zeggen dat ik... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun clar de la bun început că admir și respect foarte mult munca Comisiei de Supervizare, Supraveghere. Sarcina noastră este una deosebit de importantă și știu că lucrați în condiții dificile, este ceva, o activitate suplimentară pentru dumneavoastră și nu păreți a fi foarte protejați în relația cu lumea din afară sau cu Comisia Europeană. Asta înțeleg din ce mi-a spus domnul Șemeta ieri. Am trei întrebări pentru dumneavoastră. În legătură cu spusele noastre, eh, doamnă Pignon, referitor la concluziile trase din verdictul eh, Curții Europene de Justiție, verdictul Franchepic, înțeleg că nu ați cerut o analiză sistematică din partea noastră a tuturor cazurilor de care se ocupă Olaf, nu vreți să aveți sistematic acces la toate dosarele lor, însă, în conformitate cu verdictul Curții Europene de Justiție, cereți dreptul de a investiga acele cazuri care sunt trimise mai departe autorităților judiciare din statele membre. Despre asta vorbim aici. Asta e întrebarea mea. A doua întrebare. ce se va întâmpla? Care e procedura de urmat în cazul în care Olaf încheie o investigație și noastră investi- analizați modul în care această investigație s-a desfășurat și în conformitate cu mandatul dumneavoastră, încercați să vedeți dacă s-au respectat regulile de le OLAF, dacă s-au respectat drepturile fundamentale martorilor, acuzațiilor, ale celor implicați în investigație și dacă descoperiți că drepturile fundamentale au fost încălcate sau nu s-au urmat procedurile în mod corect, ce faceți atunci? Îl informați pe directorul general Olaf în legătură cu cele descoperite? Trebuie directorul general să țină cont de ce spuneți dumneavoastră sau el poate spus, să spună pur și simplu, da, mulțumesc foarte mult, după care pune într-un sertar uh, mesajul dumneavoastră și își vede de treabă, trimite cazul mai departe autorităților judiciare din statele membre, așa cum avea de gând oricum să o facă. Asta se întâmplă. Sau, altă posibilitate, directorul general Olaf, el sau ea, probabil în viitor poate fi, va fi o femeie, trebuie să țină cont de ce a spus dumneavoastră, și eventual să repete anumite etape ale investigației, ținând cont de ce ați indicat noastră în raportul trimis. Asta ar sugera uh, verdictul Curții Europene de Justiție. Și a treia întrebare. De la publicarea raportului de activitate, domnule Pignon, și-a asumat, Comisia Europeană vreo inițiativă în direcția discutării raportului cu dumneavoastră. Se pare că există divergente atunci când e vorba de modul în care lucrează Comisia și modul în care lucrează directorul general Olaf. Comisia ar fi putut să vină la dumneavoastră și să spună ce putem face pentru a îmbunătăți situația. A existat vreo astfel de inițiativă, un astfel de mers de dialog din partea Comisiei. Ați avut discuții cu cei de la comisie, cu domnul comisar de resort. A existat vreo încercare ca cineva de la comisie să se așeze la o masă cu dumneavoastră, cu directorul general Olaf și să discutați în trei posibilitatea de a găsi o soluție la această situație. Și încă o întrebare dincolo de modul în care Olaf a desfășurat investigația. Sunt multe comentarii în raportul nostru, dar un aliniat de acolo tinde, tinde să, să iasă în evidență. Aliniatul 64, spuneți acolo că vă îngrijorează să constatați că există praguri financiare pe fonduri structurale și așa mai departe, dincolo de care nu se demarează investigația. Dacă valoarea este sub un anumit prag, nu se mai investigează. Știți cumva câte cazuri nu au mai fost demarate din acest motiv, pentru că impactul financiar era de sub un milion de euro. Chestiuni vamale, de exemplu, sau 500 de mii de euro, dacă e vorba de fonduri structurale, dacă e fond de coeziune sau fond uh, social, e un milion de euro sub care nu se mai declanșează investigația. Au existat uh, situații în care s-a spus că cazul este sub prag și nu mai demarăm investigația. Ați constatat așa ceva? Și foarte interesat să aflu dacă au existat astfel de situații. Mulțumesc, urmează Jens Geier. Danke, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că avem șansa în această dimineață să discutăm despre aceste elemente foarte importante. Nu este deloc ușor și nu este un lucru pe care îl putem face într-o doară, pentru că până la urmă OLAF este cel mai important instrument pe care îl avem în lupta împotriva fraudei, la nivel de Uniunea Europeană. Iar uh, pentru a evalua munca OLAF, nu ne stau la dispoziție decât rapoartele anuale ale Comitetului de Supraveghere. De aceea, lucrările acestui Comitet de Supraveghere sunt esențiale. Și asta pentru că cei mai puțini dintre noi sunt juriști. Noi putem evalua lucrările acestui comitet doar din perspectivă politică, aceasta este misiunea noastră, bineînțeles, dar nu putem să evaluăm uh, legalitatea acțiunilor Comitetului de Supraveghere, uh, acțiunilor OLAF, pardon, și aici depindem de juriști care trebuie să fie independenți și tocmai în acest context lucrările Comitetului de Supraveghere sunt uh, esențiale. În raportul anual ne confruntăm cu diferite probleme identificate de Comitetul de Supraveghere și este foarte important pentru mine să constat că, tocmai pentru că este atât de important Comitetul de Supraveghere, în special în evaluarea muncii OLAF, noi trebuie să punem preț pe faptul ca acest comitet de supraveghere să-și poată desfășura activitatea independent. Și aici vorbim despre accesul pe care acest comitet îl are la informații, adesea acestui comitet de supraveghere nu îi stau la dispoziție decât acele rapoarte care au fost uh, înnegrite deci, uh, adesea, informațiile esențiale nu puteau să fie citite. Și, bineînțeles că e greu să-ți faci o opinie dacă nu poți să citești pagini întregi. E greu de făcut o evaluare în acest regim. Eu uh, am ascultat cu mare atenție cele spuse de comisar, care a spus că el uh, joacă un rol de mediator între cele două părți, între OLAF și Comitetul de Supraveghere OLAF. Iar întrebarea mea către Comitetul de Supraveghere este următoarea. Din punctul dumneavoastră de vedere, se pot constata ameliorări ale cooperării dintre cele două părți. Eu nu spun că poate fi ideală cooperarea dintre organul verificat și comitetul care verifică. Dar întrebarea mea este dacă se constată ameliorări, mai ales că, iată, au fost exprimate o serie întreagă de plângeri. Apoi, a doua întrebare vizează chestiunea personalului. Olaf joacă un rol central în materie de protejare a intereselor financiare ale Uniunii Europene Olaf este activ într-un domeniu în care trebuie să se asigure legitimitatea Uniunii Europene și să se garanteze robustețea sistemului nostru financiar în uh, raport cu riscul fraudei. Salut faptul că directorul general al OLAF a ținut cont de solicitările noastre și a angajat uh, personal suplimentar pentru aceste anchete. Dar uh, este greu de înțeles pentru mine de ce aceleași activități au avut uh, efecte nefaste asupra unor funcționari și funcționare. Dacă Olaf are nevoie de mai mult personal, atunci noi trebuie, pe plan politic, să putem garanta că acest personal va putea fi angajat. Bineînțeles că și comisia trebuie să fie informată în legătură cu această nevoie și în contextul uh, negocierilor uh, bugetare putem discuta despre un personal, un personal suplimentat în cadrul OLAF. Nu vreau să repet întrebări deja puse, dar aș dori să spun un lucru. Nu cumva se interpretează greșit faptul că, în mod normal, Comitetul de Supraveghere beneficiază de 5 zile pentru evaluarea unui dosar, dosar în care sunt puse la dispoziție informații foarte detaliate. În acest caz, lucrurile nu au stat așa. Procedura și termenul de 5 zile nu au fost respectate și atunci uh, nu putem decât să punem sub semnul întrebării însă și legalitatea acestor uh, activități. Ce se întâmplă dacă membrii Comitetului de Supraveghere au întrebări în legătură cu baza juridică a acțiunilor OLAF? Întrebarea aceasta a fost pusă deja și la modul foarte concret. Deci, până la urmă, nici în acel termen de 5 zile nu ar fi fost posibil să se lămurească problema legalității bazei juridice. Și asta pentru că Olaf, la întrebările noastre, a răspuns foarte sec că e o procedură juridică. Punct. O procedură judiciară mai degrabă. Este poziția pe care a adoptat-o și comisarul și este poziția pe care am uh, perceput-o și eu. Până la urmă este o, o poziție similară judecătorilor dintr-o instanță. Dar acești uh, membri ai Comitetului de Supraveghere nu sunt judecători. În schimb, problema legalității bazei juridice trebuie rezolvată. Fără doar și poate. Mă întreb cât de utilă este această confuzie în cursul procedurii și în vederea combaterii fraudei, dacă întrebările la care nu există răspunsuri nu pot fi lămurite de membrii comitetului. Deci mă întreb ce rost mai are chestionarul, ce rost mai are raportul anual. Mulțumesc, urmează Colegul Bieber. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o singură întrebare. E clar că în materie de corupție, fraudă, trebuie să acționăm și în uh, acest context au ieșit la lumină unele activități care, din păcate, nu aveau o bază legală. Pentru că Comisia este gardianul tratatelor. Aș dori să știu cum a cooperat Comitetul de Supraveghere cu OLAF, care este un organism subordonat Comisiei. A fost un proces transparent, a existat, uh, au existat dialoguri sistematice, a existat o disponibilitate din partea OLAF de a rezolva problemele identificate de Comitetul de Supraveghere? Mulțumesc. Propun să facem acum o rundă cu răspunsuri, pentru că altfel se adună prea multe întrebări. Domnule Sabame, Vă mai am pe dumneavoastră pe listă și apoi pe doamna Andreasen. Mulțumesc. Nu cred că s-a răspuns la o întrebare a doamnei Gresle. De ce nu am mers noi cu concluziile din raport la procuratură? Noi ne-am scris frumos uh, raportul și ce am făcut este că l-am uh, trimis directului general. Uh, răspunsul acestuia a întârziat să apară. Am primit până la urmă, am, am trimis până la urmă un uh, raport rezumat, să spunem, către președintele comisiei, către președinții tuturor instituțiilor. și nu s-a întâmplat nimic. Dar uh, unul dintre acești președinți este chiar gardianul tratatelor. Și, uh, doamna raportor, eu acum nu vreau să vorbesc despre legal și ilegal, pentru că nu suntem o instanță de judecată. Dar uh, mă întreb și eu, dacă nu există o bază legală, dată fiind practica Curții Europene a Drepturilor Omului. Nu cumva trebuie să intervină cineva? Nu trebuie să intervină gardianul tratatelor? Pentru că prin aceste activități tocmai asta se încalcă, tratatele. Or, nu s-a întâmplat nimic. Din partea domnului comisar am auzit o grămadă de lucruri despre reformă și despre întârzierile cu care se confruntă, dar nu a spus nimic pe această temă. N-ar trebui să discutăm aceste chestiuni foarte importante. Dacă tot vorbim despre protejarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană, păi nimic nu este mai important decât asta în, Uniune. Îmi amintesc foarte bine când a fost uh, creat Olaf și știu foarte bine că de la bun început au existat uh, anumite tensiuni între directorul general și comitetul de supraveghere. Și dacă trecem în revistă toate cele întâmplate în ultimii ani, înțelegem că acesta este primul caz în care un președinte de comisie obligă un comisar să-și dea demisia. Olaf, din punct de vedere tehnic, este alipit comisiei, chiar dacă pe plan operațional este independent. Și tocmai de aceea trebuie verificată independența acestui organ în astfel de cazuri. Și la aceste întrebări nu s-a răspuns. Dacă sunt uh, date soluții sistemice la cazuri individuale, mă întreb dacă putem ajunge la conclu- concluziile potrivite. Cum ajungem la concluziile potrivite, la rezultatele potrivite? Pe baza unor cifre? Vă rog frumos, este jignitor. Trebuie să vedem care sunt cazurile care trebuie să fie anchetate și care nu, tocmai pentru că, iată, nu ni se răspund, nu ni se dau răspunsuri la întrebări. Avem uh, multe întrebări la care nici nu putem răspunde pentru că nu ni se dau informațiile necesare. Dorim să privim spre viitor și să înțelegem și noi care sunt cazurile care au fost uh, demarate, care au fost încheiate, în special în contextul raportului pe 2012. Noi nu avem acces la aceste informații. Am, între... am cerut acces o dată, de două ori, de trei ori, nu l-am primit. Tot vedem cifre în stânga, în dreapta și auzim de la alții că s-au încheiat anumite cazuri pe 2012. Sunt lucruri foarte interesante, bineînțeles, dar ar trebui să aflăm și noi pe alte căi despre aceste fapte. Încă un aspect. În uh, cauza Froșebic, despre care s-a vorbit, nu putem spune decât următorul lucru. Noi nu suntem o instanță, dar asta nu ne împiedică să respectăm jurisprudența curții. Și nu putem să nu constatăm că o hotărâre pe, precum Franche Bic a fost pur și simplu ignorată de Olaf. Senzația mea sau de fapt nu senzație, ci convingerea mea este că o instituție a Uniunii Europene nu poate să ignore jurisprudența curții. În cunoștință de cauză am făcut, am atras atenția tuturor asupra acestui fapt și nu s-a întâmplat nimic. Și un ultim aspect. Ne spuneți în proiectul de reformă, de reformare a OLAF, că doriți ca aceste aspecte fundamentale să fie mai bine tratate pe viitor. Doamnelor și domnilor, cu ce personal să facem acest lucru? Cu ce bani să facem acest lucru? Cu ce mijloace să facem acest lucru? Dumneavoastră, ca legiuitor, trebuie să ne spuneți acest lucru. Poate că ar trebui să se de fapt, a, a, fost, a fost făcut un uh, amendament la buget, în urma căruia ni s-au mai alocat două posturi. Deci două, doamnelor și domnilor, nu 20, nu 30, două. Și în cursul următoarelor luni aceste posturi au și dispărut puteți aștepta multe din partea noastră, suntem și dispuși să oferim foarte multe, dar nu putem face minuni, nu suntem magicieni. Dumneavoastră sunteți una din autoritățile bugetare și vă spun că fără un buget adecvat nu se poate face nimic. Vă rog să ne sprijiniți, pentru că până acum nu am beneficiat de foarte mult sprijin din partea comisiei dumneavoastră. Ne-am bucurat dacă am beneficiat de mai mult sprijin pe viitor. Mulțumesc! Justin? Mulțumesc. Biostim. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să continui și eu cu această chestiune a resurselor. După cum s-a arătat, noi lucrăm cu jumătate de normă sau pe bază de voluntariat aici în comisie. Aranjamentele de ordin practic privind accesul la informațiile presupun că secretariatul primește acest acces limitat la informații și apoi prin secretariat uh, restul Comisiei de Supraveghere. În acest context este esențial, dacă dorim să ne ducem la îndeplinire rolul prevăzut în regulament, este esențial să existe o anumită stabilitate în structura de personal. Mecanismul instituțional presupune că directorul general al OLAF este cel care practic numește personalul secretariatului comisiei. Asta înseamnă că el poate și să atribuie alte atribuții membrilor personalului în cadrul OLAF. În teorie, Asta ne face puțin vulnerabili în ceea ce privește independența noastră, pentru că cel supravegheat, practic, decide resursele celui care supraveghează. Asta n-ar fi neapărat o problemă dacă ar fi o cooperare sinceră de ambele părți. Și atunci am avea resursele necesare, dar ca nou membru al acestei comisie, am observat că această dorință de a coopera cam lipsit. Se pot îmbunătăți mult lucrurile din acest punct de vedere. Cu alte cuvinte, secretariatul nu are personal suficient, s a pierdut personal, s-a rotit personal. Ne-am plâns comisarului, comisarul ne-a trimis la directorul resurselor umane la Comisia Europeană, surprinzător pentru noi. Și asta mă duce la al doilea punct. Într-adevăr, am avut o întâlnire cu domnul Șemeta și nu pot să vă spun dacă s-au îmbunătățit lucrurile sau nu, dar a existat ceva inițiative din partea Comisiei. Problema sistemică însă e aceea că Directoratul General OLAF e un departament al Comisiei și uneori pentru noi e greu să facem distinția între ce e OLAF și ce e Comisia Europeană, pentru că uneori sunt aceleași persoane, aceleași săli, aceleași camere. Comisia ar trebui să fie apărătorul tratatelor. S-ar putea îmbunătăți lucrurile printr-o clarificare aici. Asta e chestiunea sistemică nu noi uh, desfășurăm operațiunile OLAF, nu avem rol conducător, nici nu vrem să facem asta. Noi vrem doar să ne ducem la bun sfârșit mandatul prevăzut pentru noi în regulament și să avem acces de la caz la caz la informațiile necesare. Însă noi, ca organism de supraveghere, trebuie să avem acest acces și trebuie să avem personalul care să ne permită să facem acest lucru. Doamnă Pignon. Peut-être trois précisions Poate pentru a preciza ceva în legătură cu prima întrebare, în legătură cu procedura în materie de transmitere a cazurilor către autoritatea judiciară națională. O precizare. Avizele Comitetului de Supraveghere nu au valoare obligatorie, așa definește regulamentul articolul 13. În consecință, nu au forță constrângătoare pentru OLAF. O altă limită pusă în mod legitim pentru Comitetul de Supraveghere este faptul că nu trebuie să se amestece în anchetele în desfășurare, motiv pentru care, în special, transmiterea obligatorie a cazurilor judiciare sunt transmise comitetului după elaborarea raportului final. Aceasta era o a doua precizare importantă. În consecință, recomandările pe care comitetul de supraveghere le face sunt ceea ce consideră OLAF că trebuie să facă cu aceste recomandări. Comitetul nostru nu are, în textele care îl guvernează, nu are nici puterea de a sesiza Curtea de Justiție și nici Tribunalul de Primă Instanță, dacă constată o dificultate. Cred că e o altă precizare importantă pentru dumneavoastră. Aș vrea în plus să precizez în ce privește întrebarea legată de comisie, că procedura pe care am observat-o până în 2012 în ce privește informațiile date Comitetului a fost sprijinită de Comisie însăși. Procedura care a fost în curs până în prezent, prin care Comitetul primea, pe lângă accesul la caz și diverse alte informații, E o procedură pe care a sprijinit-o Comisia Europeană, în special în răspunsul pe care l-a dat la raportul special uh, al Curții de Conturi în anul 2011, precizând că e vorba de o procedură adecvată și consideram atunci că această procedură se bucura de acordul tuturor actorilor. Dar se pare că lucrurile s-au schimbat între timp. În ce privește punctul referitor la prioritățile de anchetă cu Stabilirea unor praguri financiare, așa cum figurează în raport, e un punct important în măsura în care ne putem găsi în situații în care, în cazuri pentru care afirmațiile, alegațiile sunt serioase, se referă la fraude cu praguri sub cele precizate în prioritățile de anchetă. Aceasta chestiune trebuie examinată și am precizat în raportul nostru de activitate că s-a desemnat un raportor în scopul de a examina cu atenție, pe de o parte, uh, legătura dintre criteriile care au fost puse în aplicare în munca de evaluare și de deschidere a cazurilor și, pe de altă parte, rezultatele acestei evaluări. În legătură cu acest aspect, în fine, am solicitat anul trecut uh, mai multe date și informații statistice precise, am solicitat din nou și în acest an posibilitatea de a avea acces la avizele unității care joacă de fapt un rol central, ISRU, pentru a cunoaște avizele pe care le-a dat, pentru a deschide sau a nu deschide diverse cazuri, acoperind o perioadă de un trimestru și tot mai așteptăm răspunsul. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Urmează colegul Sabamev. Thank you, Mr. Chairman. I briefly... Mulțumesc, domnule președinte. M-am gândit să nu mai impun întrebarea, dar haideți, o să fac în 45 de secunde să nu mai consumăm timpul. Uh, Vreau să repet două întrebări puse dumneavoastră către doamna Pinio, domnule președinte, pentru că am ascultat cu atenție, dar sincer n-am auzit un răspuns. În primul rând, domnul Toirer a întrebat dacă situația s-a înrăutățit. În răspunsul dumneavoastră spuneați că până în 2012 ați putut să vă desfășurați activitatea, dar după aceea s-a schimbat situația. Ce s-a întâmplat? Ce schimbare menționați atunci? Și în al doilea rând, n-am auzit un răspuns la întrebarea domnului președinte referitoare la caracterul metodologic sau sistematic al problemelor menționate de dumneavoastră. Sunt acestea sistematice sau apar în mod aleatoriu, pe aici, pe acolo? E important să știm asta dacă vrem să înțelegem ce se întâmplă. Vă mulțumesc! Yep. Thank you very much. Uh, Frau Gressle. Mulțumesc, Gressle. Ich habe mich zu Wort gemeldet. Doream să intervin pentru că m-a întrebat ceva domnul Gaier. Cazul Dali este un caz în care s-au comis toate relele și fiecare a greșit, cel puțin la început. Ieri am uh, primit o informație șocantă, și anume faptul că comisarul de resort nu a primit raportul. Șocantă informație. Ce scria în respectivul document? Păi acolo scria că rapoartele trimise autorităților nu au fost trimise. Și am citit și eu textul și în, aceast, în acest text se fac uh, critici juridice. Sunt 23 de puncte, este o enumerație și am încercat să prezint în acest context cadrul juridic european, după care am analizat și dreptul maltez, belgian, portughez. A fost foarte multă muncă, vă dați seama. Și am încercat să aflu care sunt infracțiunile constatate. Pentru că despre asta vorbim, despre infracțiuni. Nici o grijă, instanțele își vor face treaba. Procedurile până acum au costat 2 milioane de euro în cazul Dali. Contribuabilul va plăti și mai mult decât atât pentru că, cu siguranță, consecințele financiare vor fi enorme. În uh, Malta, procesul este în curs, dar bineînțeles că acest lucru va avea costurile sale și eu trebuie să spun lucrurilor pe nume, pentru că contribuabilul trebuie să știe. Nu se poate să nu, dacă tot costă atâta toate aceste proceduri, nu se poate să nu sancționăm în niciun fel încălcarea dreptului european. Pentru că despre asta vorbim aici, despre încălcarea normelor europene. Și a nu identifica aceste încălcări până la urmă este la fel de grav. Bineînțeles, instanța de la Luxemburg va face aceste lucruri. Dar eu nu vreau să mă trezesc cu acuzații din care se rezultă că chiar Uniunea Europeană este cea care încalcă dreptul european în mod flagrant și constant. Eu am încercat pur și simplu să citesc, să înțeleg ce scrie în raportul Comitetului de Supraveghere și de, aceasta, de aceea am elaborat prezentul document de lucru ca să fac o sinteză, nu din alte motive. Bun, propun să procedăm structurat. Mai sunt întrebări către Comitetul de Supraveghere. Urmează domnul Varkakis, apoi doamna Andreas și apoi alți colegi. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Situația e bizară. Discutăm raportura anuală Comisiei de Supraveghere Olaf și cazul Dali în același timp. Cazul Dali pare să fi deturnat ceea ce facem noi aici. Prin urmare, am să încep cu chestiunea referitoare la Olaf. În ultimii 10 ani, Olaf a trimis un număr limitat de cazuri către autoritățile ale statelor membre. 600 și ceva, dacă nu mă înșel. Din ele, în jumătate nu s-a demarat nicio procedură, în, în cealaltă jumătate doar o jumătate dintr-o jumătate au dus la vreun rezultat. Deci în ultimii 10 ani, dacă ar fi să comparăm cifrele cu realitatea gestionării banilor europeni în statele membre, știe toată lumea cum stau lucrurile, am avut un demers complet ineficient din partea Olaf. În același timp, Ni, aproape nicio investigație a OLAF nu vine dintr-o proprie inițiativă. Există un denunț undeva care declanșează investigația de regulă. Deci nu există un plan strategic împotriva fraudei pe care OLAF să-l pună în aplicare în prezent. Eu aș vrea să întreb Comisia de Supraveghere ce părere are despre această ineficiență crasă și cronică a OLAF? Ce părere are despre lipsa de planificare strategică la nivelul Uniunii Europene în materie de luptă împotriva fraudei. Asta ar fi prima întrebare. Trecând apoi la cazul Dali. Cred că dacă vrem să ne ocupăm de acest caz și nu putem să-l evităm, atunci trebuie să ne ocupăm de el așa cum se cuvine. Nu putem să luăm bucățică cu bucățică de fiecare dată când discutăm ceva, mai băgăm și o aluzie la cazul Dali. Nu. Cazul Dali este încă în desfășurare, lucrurile se schimbă acolo, evoluează. Ieri chiar citeam undeva că DG Senko, doamna director general de acolo, doamna Testori, care în investigația inițială a Olaf. Asta în iulie trecut spunea că intenționează să extindă interdicția la toate formele de tutun care nu emite fum. Apoi, în septembrie, într-un e-mail către Catherine Day, a spus că au decis să nu mai interzică tutunul de mestecat. Uite, un nou e-mail care a ieșit la lumină ieri. Un e-mail de pe 7 septembrie. Nu, nu, am să închei vreau doar să spun că într-un caz care se schimbă încă și evoluează, fie trebuie să ne comportăm și noi cu seriozitate și să ne ocupăm concret doar de cazul Dali, sau acesta va distruge toată activitatea noastră, tot ceea ce facem aici. Facem cazul Dali, facem raportul anual, facem Dali, facem strategia antifraudă. orice facem, facem cazul Dali. Haideți atunci să facem cazul Dali de unul singur. Nu băgat în altă combinație. Dacă nu facem asta, distrugem Olaf. Pentru că eu ce aud aici este distrugerea Olaf. La sfârșit nu o să mai aibă nimeni încredere în Olaf. O să avem nevoie de încă 5 ani să reconstruim Olaf dacă mergem pe această cale. Haideți să ne ocupăm atunci de cazul Dali și doar de cazul Dali să găsim o soluție să vedem cine e răspunzător acolo, dar haideți să nu distrugem Olaf. Andreasen. Mulțumesc, colega Andreasen. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să spun că niciodată n-am crezut că Olaf e independent, pentru că Olaf e partea comisiei. Nu cred că cei din Comisia de Supraveghere rezolvă această chestiune. Cred că cazul Dali și cele discutate astăzi ne dovedesc pe deplin că așa stau lucrurile. Am senzația că fie n-am înțeles eu bine care e rolul Comisiei de Supraveghere, fie ei n-au înțeles foarte bine care este propriul rol. eu am înțeles inițial că această comisie va analiza procedurile, va analiza modul în care OLAF funcționează și dacă respectă regulamentul. Însă aud că această comisie se plânge că nu primește informații suficiente despre cazul Dali, sau că n-au primit aceste informații din timp pentru a putea avea suficient timp la dispoziție să ia o decizie dacă se merge la tribunal cu asta sau nu, atunci cred că e un conflict de autoritate serios aici. Olaf trebuie să aibă autoritatea de a stabili dacă după o investigație trimit cazul către sistemul juridic al statului membru sau nu. Dacă Comisia de Supraveghere intervine, atunci liniile de demarcație nu mai sunt clare și conflictul o să treneze la nesfârșit. Din cele auzite astăzi, cred că se face aici o confuzie. În ultimă instanță, tribunalul trebuie să meargă mai departe. Și asta n-ar trebui să scăpăm din vedere aici. Noi am devenit un tribunal. S-a spus aici, și a fost spus chiar de unii din Comisia de Supraveghere, că se tem că drepturile domnului Dali, drepturile fundamentale ale domnului, ale domnului Dali au fost încălcate. Și am întrebat atunci pentru Comisie și pentru Comisia Europeană. S-a plâns la vreun tribunal domnul Dali că i s-au încălcat drepturile omului? Dânsul poate stabili dacă s-a întâmplat așa ceva și el se poate plânge unui tribunal. Dacă domnul Dali nu s-a plâns că i s-au încălcat drepturile omului, atunci nu e cazul ca noi să stabilim dacă drepturile fundamentale domnului Dali au fost respectate sau nu. Această comisie a fost prima care a încălcat drepturile omului atunci când au permis unea dintre părți, dintre părțile implicate în cazul Dali, să depună mărturie, însă nu i-a dat domnului Dali dreptul să facă același lucru. Așa că cred că ar fi cazul să ne întoarcem la treaba noastră, și anume să ne uităm la raportul Comisiei de Supraveghere privind OLAF, să vedem care sunt problemele procedurale semnalate și nu să stabilim dacă s-au încălcat drepturile omului, uh, dacă s-a decis pertinent sau nu, dacă există suficientă materiale pentru investigație sau nu. Noi avem, am numit, am aprobat numirea unui director general, odată ce am făcut-o, trebuie să-i dăm autoritatea necesară. Am desemnat și o comisie de supraveghere, i-am dat autoritatea de a face ce trebuie făcut. Suntem aici să vedem exact procedurile și regulile care trebuie respectate de ambele părți. Nu mai mult de asta. Tindem să devenim judecători în anumite cazuri și dacă continuăm să facem asta, nu facem decât să creăm probleme suplimentare, periclit în rolul Olaf. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Balcitis. După care dăm cuvântul domnului Kessler. Ačiū dar kartą Galbūt ponas Bošas nevisiškai teisingai mane suprato. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că domnul Bosch nu m-a înțeles bine. Bineînțeles că aceste probleme sunt informate, nici nu am spus altceva, dar există alte chestiuni care sunt și mai importante decât ce a spus colegul, și anume frauda și un sistem nefuncțional, în cadrul căruia lumea nu-și face treaba. Și de aceea am o propunere. Mai întâi trebuie să facem o verificare, o evaluare, pentru că nu se poate ca o instituție să fie complet independentă de toată lumea. Este logic ca Olaf să fie subordonat comisiei. angajatorul domnului Kessler până la urmă este Comisia Europeană. Domnul Kessler însă are și un contract de muncă cu Olaf. Acesta este contractul care trebuie să se modifice. Trebuie să se lămurească care sunt competențele domnului Kessler. Eu cred că multe dintre întrebările de astăzi ar fi trebuit să fie adresate direct comisiei și mai precis comisarului. El trebuie să ne spună cum consideră că a decurs cooperarea, dacă sau nu a fost uh, lezată o procedură, dacă a fost încălcat un drept sau nu. Și de aceea propun ca aceste chestionare pe care le-am elaborat să fie pur și simplu trimise mai departe către comisarul de resort, cel care răspunde de combaterea fraudei în toată Uniunea Europeană, nu în cazuri specifice. Bun, mulțumesc. Aș dori să îi rog pe membrii Comitetului de Supraveghere să răspundă la întrebările care încă nu și-au găsit răspunsul. Domnul Zavame a spus că va face acest lucru, va fi foarte recunoscător. Wer wird's machen, Pignon. Sau cine vrea să facă acest lucru? Doamna Pignon și apoi domnul Polsti. Oui, Madame Pignon, s'il vous plaît. Doamna Pignon, vă rog, în legătură cu una dintre primele întrebări puse cu privire la relațiile dintre Comitetul de Supraveghere și OLAF. Și anume dacă dificultățile sunt structurale sau punctuale. Cred că există o problemă structurală care s-a pus în 2012 în ce privește puterile comitetului și faptul că s-au pus să semnul întrebării puterile comitetului. Atunci când, de fapt, am făcut solicitări de transmitere, de acces la dosare transmise autorităților judiciare, atunci când comitetului îi se răspunde că, ținând cont de incertitudinile care există aceste puteri în materie de control a drepturilor fundamentale, accesul nu pare să trebuiască să fie acordat, atunci vorbim de chestiune sisteme, sistemică și nu conjuncturală. Și cred că am mai explicat deja acest lucru. În legătură cu acest punct, noi ne-am preluat funcția în ianuarie 2012. Am constatat uh, pentru noi o diferență mare, aș spune, de acces la informații în comparație cu ce s-a practicat în trecut. Am stabilit chiar și am transmis directorului general. Am redactat un memorandum care face un inventar al tuturor modalităților de cooperare pe care le-am observat până în acel moment și am constatat această schimbare. Acesta este elementul factic pe care pot să-l aduc ca element de răspuns. Nu mai știu precis cine, dar a pus o întrebare în legătură cu raportul de activitate al OLAF și eficacitatea anchetelor și a activității sale. Un punct care pentru noi uh, apare ca fiind important este acela de a putea măsura eficacitatea lui Olaf dincolo de simpli indicatori de activitate. Avem uh, un anumit număr de indicatori referitor la activități uh, în ce privește informațiile primite, evaluările realizate, decizii de a deschide și care este durata medie a cazurilor. Dar ce este interesant este să stabilim o legătură între aceste activități și rezultatele care decurg din ele, astfel încât să putem avea și instituțiile să poată să aibă indicatori de performanță, dincolo doar de simpli indicatori de activitate. E un punct pe care avem intenția să-l examinăm mai în amănunt, dacă, după cum spunea colegul meu, și avem mijloacele și resursele de a putea să ne consacrăm aceste examinări. Mulțumesc. Yeah, to, yeah, to complement yeah, okay. To complement that, we in the on the issue of efficiency. În materie de eficiență sau ineficiență, noi, în Comitetul de Supraveghere, intenționăm să analizăm mai atent indicatorii de performanță, mai ales uh, în măsura în care aceștia vizează prioritățile de anchetă. Acest lucru este legat și de comunicarea și de informarea datorate autorităților naționale. Faptul că aceste informații trebuie să fie transmise se justifică prin faptul că cazurile mai vechi ale Olaf nu au avut mare succes în instanțele naționale și de aceea a fost necesar ca Comitetul de Supraveghere să analizeze această problemă pentru a vedea dacă există o problemă sistemică la nivel de proceduri De aceea avem această situație, nu pentru că și-ar dori membrii Comitetului de Supraveghere să fie un fel de judecători informali. La începutul lui 2012 am avut un nou direct general, un nou director general și schimbul de, sau cooperarea s-a deteriorat. Acum, uh, încet, încet, lucrurile se ameliorează, dar nu au reușit să ajungă la nivelul inițial. Problemele identificate sunt uh, metodologice, adesea sistemice și Adesea ele sunt legate de baza legală a unor uh, proceduri, pentru că adesea legislația este ambiguă și se poate face apel fie la jurisprudența Curții Europene de Justiție, fie la jurisprudența instanței de la Luxemburg. Sper că am reușit să vă răspund la întrebări. Ja, vielen Dank. Äh, Mulțumesc, domnule Bösch. Äh, also zwei Punkte. Două aspecte. Doamna Andreea ne-a pus o întrebare și trebuie să răspundem. Problema jurisprudenței Franchet Big este foarte simplă. Noi considerăm că Olaf are obligația să verifice respectarea drepturilor fundamentale. Și nouă trebuie să ni se dea posibilitatea să evaluăm acest fapt, dar nu ni s-a dat. Or, chestiunea este foarte clar reglementată. Directorul general al OLAF decide cum procedează, dacă oprește o procedură sau dacă o continuă, dar noi trebuie să ne putem pronunța asupra legalității ei și un lucru, acest lucru nu s-a întâmplat și în mod clar s-a ignorat o jurisprudență a instanței. Mai e o slăbiciune centrală. Dacă doriți un comitet de supraveghere care să și poată supraveghea independent, atunci acest comitet trebuie să fie independent din perspectiva personalului și bugetului. Atâta vreme cât comitetul de supraveghere depinde de OLAF, e clar că nu funcționează treaba. Și aici, autoritatea bugetară trebuie să se implice în această problemă. Bineînțeles că ar fi foarte frumos dacă ar exista o inițiativă din partea Comisiei pe această temă, dar eu nu știu să existe vreuna. Poate n-am fost eu atent dar, din câte știu eu, niciun comisar nu s-a pronunțat pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc pentru că ați răspuns la întrebări. Îi dau acum cuvântul domnului director general Kessler. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care au pus întrebări eh, adresate. Comitetului de Supraveghere, dar majoritatea, din câte am înțeles, mi-erau și mie adresate și voi avea acum această ocazie de a clarifica și de a clarifica și unele neînțelegeri, în special neînțelegeri, dându-vă fapte. Și pentru a vă spune că pentru noi acest raport de activitate al Comitetului de Supraveghere e foarte important, nu doar pentru că este raportul de activitate al supraveghetorului nostru, ci și pentru că este primul de la aceste noi comitete de supraveghere. E o problemă? Nu? Deja? Este, deci, primul raport al noilor comitete de supraveghere. și pentru a pune lucrurile în perspectivă, e important, cred că uh, domnul Savam a pus o întrebare în acest sens, nu este ceva lipsit de semnificație, de importanță. Anul trecut, 2012, în februarie, a apărut un nou comitet de supraveghere, cinci noi membri, care au trebuit să se familiarizeze cu Olaf, cu noul rol, care au nevoie și de timp să se familiarizeze între ei cu rolul lor, noi păreri cu privire la rolul lor și în același timp, la 1 februarie 2012, printr-o coincidență, da, a fost o coincidență, domnule Bove, o simplă coincidență, pentru că s-a decis cu un an înainte ca până la 1 ianuarie 2012 noile proceduri de anchetă să intre în vigoare la OLAF și o organizare complet nouă care a fost aplicată la OLAF. Cu siguranță, acestea au provocat unele dificultăți de înțelegere unii cu alții, de a ne familiariza. Și noi cu toți am avut nevoie de timp ca să înțeleagă fiecare ce rol îi revine. Noi ne-am confruntat cu noi solicitări pe care niciodată nu le-am avut în 12 ani. Ei au trebuit să se răzgândească sau să-și reexamineze propriul lor rol. Acestea au adus la începutul lui 2012 la dificultăți de înțelegere reciprocă pe care am încercat cu cele mai bune intenții să le depășim propunând de mai multe ori să formăm niște grupuri sau un grup comun de lucru între OLAF și Comitetul de Supraveghere pentru a ne ocupa de aceste probleme și în special de problema accesului la date în mod structurat și permanent. Știți că Comitetul de Supraveghere, după cum s-a reamintit, e o muncă cu normă parțială, nu se întâlnesc decât o dată pe lună și să încercăm să avem, uh, să se înființeze un grup de lucru la începutul lui 2012. Nu s-a acceptat. Am făcut apoi o propunere de a stabili proceduri pentru accesul la date. Și în fine, deci am făcut o propunere, un proiect de propunere în luna iunie, care să fie examinată și, în fine, în luna septembrie, am reușit să avem un acord. Și acum, din septembrie încoace, avem un acord semnat de Comitetul de Supraveghere și de către OLAF cu privire la procedura pentru a avea acces la datele din uh, dosarele OLAF pe care o implementăm uh, în mod literal. Am avut, deci, un acord. Dacă am un acord, nu cred că e o luptă sau că e o situație de conflict. Îl avem de pe 20 septembrie 2012 și urmăm acordul, procedura aceasta în mod literal, fără nicio interpretare. Și a fost convenită și acceptată de Comitetul de Supraveghere. Care a fost problema în discuție, care a fost miza în accesul la date. Există două interese în joc foarte importante. Unul este dreptul Comitetului de Supraveghere să spunem, ale supraveghetorilor de a avea acces la date, la fișiere și absolut suntem de acord cu acest principiu. S-a repetat de mai multe ori ca și când noi n-am fi fost de acord. Suntem întru totul de acord, asta e evident și repet acest lucru. Că supraveghetorii pentru a-și face munca au nevoie și de a avea acces la fișierele sau la dosarele de anchetă. Nu e nicio îndoială. Problema este că în trecut, regret să spun că în trecut, Olaf a fost un fel de supermarket de informații. Toată lumea putea să aibă acces. Fără ca măcar directorul general să știe despre asta, doar îi întrebau pe anchetatorii de la unitate. Și era un acces general la fișierele de la Olaf. Automat acces la date și din partea secretariatului la cazurile închise. Cu reorganizarea am, ne-am concentrat pe această chestiune și anume pe accesul la date atât de către Comitetul de dar și de către personalul OLAF, pentru că celălalt interes în joc e interesul a caracterului privat al informațiilor referitoare la persoanele implicate. Sunt cele două interese și e nevoie de o mediere și de un echilibru între ele. Și până la 1 ianuarie 2012 am implementat un aviz al Organismului European de Protecție a Datelor cu data 19 iulie 2007, care e un aviz cu caracter obligatoriu, deci nu e părerea directorului general, nu e ceva la discreția directorului general Olaf. E un document legal cu caracter obligatoriu, e public și spune, și vă citez, patru rânduri, EDPS consideră că accesul de plin la Case Management System, accesul la fișierele acestea pentru toate cazurile închise și non-cases, ca și pentru alte tipuri de cazuri, este excesiv în legătură cu scopul general al Comitetului eh, de supraveghere și procesare o face. Se recomandă ca accesul la acele fișiere să nu fie automat. În loc, Comitetul de supraveghere ar trebui să solicite un astfel de acces de la caz la caz, utilizând aceeași metodologie a paragrafului de mai sus. Deci, eh, solicitați, motivați și primiți. Iată de ce aveam nevoie de o procedură cât procedura n-a existat și n-a fost convenită, au existat niște probleme care au dus doar la întârzierea unui acces solicitat, pentru că nu s-a făcut pe baza unei proceduri adecvate. Niciodată nu s-a spus nu. Să vă, pot să vă dau datele. Olaf nu a împiedicat accesul la niciun caz. Toate cazurile solicitate au beneficiat de acces de plin. După adoptarea acordului comun cu privire la această procedură, n-a mai existat nicio altă problemă. De fiecare dată, dar urmând procedura și întotdeauna urmează procedura convenită, convenită cu ei. Olaf a dat acces de plin la caz, urmând un acord și acordul a fost doar o traducere a acelui aviz al Comitetului de Supraveghere care a devenit un acord. Deci n-a fost un acord făcut la discreția celor două părți. Era un acord care ne-a pus pe noi ambele părți în legătură cu legislația obligatorie în legătură cu viața privată și recomandarea obligatorie de la Organismul European de Protecție a Datelor, EDPS. De când s-a adoptat acordul, n-au mai existat probleme de a avea acces și nici întârzieri. În orice caz, aș dori să vă dau niște date, pentru că poate să pară că noi ascundem cazul, ceea ce nu e adevărat, nu s-a întâmplat niciodată. E o defăimare. Aceste informații incorrecte care circulă din februarie 2012 până la începutul lui mai, în fine, statistica e de acum 15 zile, Olaf a primit 71 de cereri de acces complet la anchetă. Când vorbesc de acces la caz, e vorba de acces complet și de plin la toate fișierele și documentele într-o anchetă. De 71 solicitări s-au făcut, la toate s-a răspuns, 61 de solicitări de acces au dus la acces de plin acordat OLAF, de fapt la sistemele OLAF, 10 au dus la o informare furnizată în locul accesului de plin de acord cu ei. De când e în vigoare acordul, am primit 37 de solicitări de acces complet la cazuri pe baza acordului și întotdeauna, și a spune în mod automat, autorizate și s-a dat în interval de câteva zile. Da, pot să imaginez ce aș putea să fac mai mult, dar mai mult decât să aplic uh, litera acordului semnat de noi și președintele Timmermans pe vremea aceea, care e încă în vigoare acordul. Am înțeles de la domnul Băș, care a venit aici la reuniunea Comisiei Cont, cred că în noiembrie, fâlfăind, am văzut pe internet, vă aduceți aminte, fâlfâind aici, fluturând un document și plângându-se că a fost înnegrit prea mult. De ce sunt documentele înnegrite? Pentru că EDPS ne spune că informațiile pe care le dăm, pentru că noi vă dăm informații organismului de supraveghere, nu doar atunci când solicită. Se prevede în regulament raportul la 9 luni, raportul transmis puterii judiciare, o să vă vorbesc despre asta, le trimite de obicei, nu la cerere, ci în mod automat. Dar, după cum se spune în <clears throat> opinia Comitetului de Supraveghere și cum e scris în acordul cu Comitetul de Supraveghere, trebuie să fie acordat în varianta prescurtată anonimizată. Am aici textul acordului cu ei și din motive întemeiate pentru o înțelegere generală a cazului, pentru o supraveghere generală, nu trebuie să cunoști numele persoanelor implicate, trebuie să fie aparate din motive legate de viața privată. Dar acest lucru e scris în acordul cu Comitetul de Supraveghere. Domnul Băș s-a plâns aici, nu la noi. Și apoi, cu modestie, l-am consultat. Puteți să ne spuneți unde a fost problema? Și am înțeles că personalul nostru atunci cel puțin a greșit, a mânegrit prea mult. Nu doar uh, partea relevantă de date private, ci prea mult. Am învățat, i-am mulțumit domnului Băș pentru că a ridicat problema de implementare a acordului aici la Comisia Dar fi putut să ne spună direct. Și cu toate acestea am apreciat faptul și am ținut o ședință de coordonare la OLAF pentru că a trebuit să dăm instrucțiuni personalului. E multă muncă. Sunt sute de rapoarte care au fost făcute la OLAF care trebuie să fie transmise în mod uh, prescurtat și anonimizat Comitetului de Supraveghere în conformitate cu acordul și cu asistența ofițerului nostru de protecție a datelor, am dat instrucțiuni stricte tuturor angajaților cum să anonimizeze lista rapoartele date Comitetului de Supraveghere și în același timp care să corespundă cu regulamentul privind protecția datelor. Directorul general, în consecință, a pregătit instrucțiuni pentru personal cum să implementeze. A transmis aceste instrucțiuni Comitetului de Supraveghere înainte de a le adopta pentru a avea și opinia lor. După patru săptămâni n-a primit nicio părere și le-am adoptat. Dar cred că abordarea cea mai constructivă pe care am fi putut să o avem. Mai recent, în aprilie, am avut o ședință cu Comitetul de Supraveghere. Ne-am întâlnit în plenară. De fapt, ne întâlnim în fiecare lună. Întotdeauna e un moment în care avem o discuție comună. La ultima reuniune am participat în aprilie. Președintele și membrii Comitetului de Supraveghere ne-au spus că acum îi se răzgândesc, în fine, schimbă părerea, ceea ce e normal, se gândesc să schimbe acordul sau memorandumul de înțelegere pe care îl avem în vigoare și am spus bine, v-am spus deja dinainte, că nu e bătut în cuie, puteți să-l schimbăm oricând. De fapt, găsiți o trimitere și în raportul de activitate și am spus că sunt foarte deschis idei de a-l reexamina am propus să înființăm un grup de lucru comun. Ei au spus, preferăm să-l reformulăm și să-l transmitem și am spus da și sunt deschis discuției. Sunt dispus să-l reconsiderăm, nicio problemă. Singura problemă posibilă ar fi că am putea avea nevoie de un nou aviz din partea organismului de protecție a datelor, EDPS. Nu știu, poate că da. Trebuie să-i consultăm, pentru că e obligația noastră. Nu e ceva ce putem hotărâi discreționar. Ce doream să spun în legătură cu accesul la datele? Noi implementăm un acord care a fost convenit cu ei, implementăm după toate puterile noastre. Acum înțelegem că Comitetul de Supraveghere vede lucrurile ca nefiind satisfăcătoare, dar nu din cauza comportamentului nostru, și doresc să-l schimbe și suntem gata să facem acest lucru în orice moment. În legătură cu con- problema concretă a cazurilor transmise către puterea judiciară și informarea prealabilă pe care o trebuie să o facă în aceste cazuri. Aceasta e o bază legală care vine din articolul 11 al regulamentului 1073, alineatul 7, care spune că directorul uh, trebuie să informeze și citesc, directorul OLAF trebuie să informeze comitetul în legătură cu cazurile care cer uh, ca informația să fie transmisă autorităților judiciare din statele membre. It's not so clear. Nu e foarte, foarte clar, însă, în orice caz, a fost clarificată situația de verdictul menționat Anterior a fost un caz la Curtea Europeană de Justiție care a spus că trebuie să trimitem cazul Comisiei de super, Supraveghere sau să informăm Comisia înainte de a trimite cazul către autorități judiciare. Și deci, înainte de a face asta, informăm Comisia de Supraveghere. Olaf nu a făcut asta în, cazurile, în cazul din 2008. În acest, acel caz, Olaf a fost condamnată pentru că nu a trimis informații Comisiei de Supraveghere. De atunci încoace, de fiecare dată, de fiecare dată, Olaf a trimis informațiile preliminare către Comisia de Supraveghere. Întotdeauna, în fiecare caz. Și în cazul Dali. Aș vrea să subliniez asta. Că am citit toate afirmațiile și am citit afirmații contrare, dar faptele sunt fapte. Am trimis informațiile în conformitate cu regulament, în conformitate cu verdictul Curții Europene de Justiție și în conformitate cu acordul pe care îl avem din septembrie cu dumneavoastră. Informația a fost trimisă Comisiei de Supraveghere înainte de a trimite cazul către autoritățile judiciare. Și ce am trimis? Versiunea anonimizată și prescurtată așa cum se specifică în acordul încheiat cu Comisia de Supervizare. Când am trimis aceste informații? cu trei zile înainte de a trimite cazul. De ce trei, nu patru, nu zece, nu șapte? Nu există un termen statuat clar. Practica este de a trimite cu cinci zile înainte dacă nu există motive de urgență. Și și în acord se spune, în general, se trimite cu cinci zile înainte. Noi l-am trimis cu trei zile înainte în acest caz, nu pentru că vrem să ascundem ceva, ci pentru că în acest caz, spre deosebire de toate celelalte cazuri, faptul că exista o investigație în desfășurare și este încă în desfășurare, investigația încă se desfășoară în Malta. Însă cazul a fost făcut public odată cu demisia domnului Dali. Asta punea presiune asupra noastră să trimitem rapid cazul către autoritățile judiciare din Malta și din această cauză, noi am informat Comisia de Supraveghere cu trei zile înainte, în loc să o facem cu cinci zile înainte. Dar acest lucru era prevăzut și, și în el, în acord și presupune o respectare la literă a regulamentului. Nicăieri nu se specifică un termen precis. Se spune înainte de. Înainte de am făcut-o și noi. În plus, personal, l-am informat pe președintele de atunci, domnul Timmermans, informat din vreme, am spus o să trimitem cu trei zile înainte informație, n-a fost nicio obiecție. El și-a dat demisia câteva zile mai târziu, dar asta e altă poveste. Atunci nu a obiectat. Și apoi, reacția Comisiei de Supraveghere a fost să ceară acces de plin la dosar, au primit acest acces imediat, l-au primit pe loc. Înainte ca noi să trimitem cazul autorităților judiciare din Malta. Deci au primit informare și au primit și acces de plin la dosar. Au cerut acces de plin pentru o lună, au primit acces de plin pentru o lună. Unii membri s-au întrebat, n-ar fi trebuit să așteptăm un aviz, o reacție, un feedback pe care l-am primit în decembrie, apropo, înainte de a trimite cazul către autoritățile judiciare. În legislație nu se spune absolut nimic. Nici în verdictul Curții Europene de Justiție. Și în plus vreau să spun că în 14 ani de când există OLAF și Comisia de Supraveghere, niciodată, dar niciodată n-am primit feedback pe sutele de cazuri pe care li le-am trimis înainte de a le trimite autorităților judiciare. Niciodată în acești patru ani n-a existat nicio reacție. Au existat niște avize, dar nu avize oficiale și niciodată în termen de cinci zile. În acest DALI am avut un aviz, un aviz oficial, e primul aviz oficial care a venit la câteva luni după aceea. Însă ideea de a aștepta acest aviz sau de a-i consulta să vedem dacă putem sau nu să-i trimitem autorităților judiciare, nici nu se pune, nu există nicio bază juridică pentru așa ceva. Și, în fapt, nu s-a făcut niciodată, nu s-a întâmplat niciodată. Nu puteam să așteptăm ceva. În plus, nici n-am fost rugat să așteptăm. chiar un, un membru al Comisiei de Supraveghere spunea, nu e rolul lor să ne spună ce să facem într-o investigație în desfășurare. Ei pot să și dea vizul cu caracter general, pornind de la acest caz, dar nu pot participa direct la investigație. Deci noi am respectat pe deplin normele juridice, am trimis informațiile la Comisia de Supraveghere înainte de a trimite cazul către autoritățile judiciare și în cazul Dali. O altă chestiune din cele multe menționate aici, sunt multe, nu, nu sunt pot referi la toate, evident. Chestiunea personalului și a prioritizării cazurilor, pragurile de investigare, Să începem cu această chestiune a pragurilor. La întâlnirea anterioară a cont, unii membri ai Parlamentului s-au declarat îngrijorați de această chestiune și așa și astăzi. Nu are rost să vă faceți griji și am să vă explic. Pentru că vreau să vă convin că Olaf își face meseria, chiar mai mult decât în trecut. Unde, de unde vine această chestiune a pragurilor? vine de la Comisia de Supraveghere. Într-un aviz din 2008, sigur, nu, nu era, exista în structura de astăzi, dar încep de la început, domnule președinte, ca să contextualizez lucrurile mai bine. Dumneavoastră știți, dar probabil nu toată lumea știe. În avizul 5 pe 2008, Comisia de Supraveghere a recomandat, și citez, că există nevoia de a dezvolta o strategie minimală și a defini un prag minim pentru declanșarea unei astfel de investigație. Era vorba de uh, chestiuni vamale și de fonduri structurale. Noi am luat situația în serios, nu eram eu acolo atunci, dar în 2009 Olaf a introdus aceste praguri. Sub o anumită sumă nu mai investigam. de la reorganizarea OLAF, de la 1 februarie, de fapt de la planul anual din 2012, aceste praguri au fost suspendate. Acestea nu mai există. Investigăm în conformitate cu acestea. Era o limită artificială, nu era un indicator relevant, pentru că în multe cazuri, la începutul investigației, nici măcar nu știi despre ce sumă e vorba. Sau poți face o estimare, poți să ghicești. Poate 2 milioane și se dovedește că e vorba de 100 de mii doar la sfârșit. Nu știi la început sau riști. Așa că, în opinia noastră, această chestiune a pragurilor nu era decât uh, o, o treabă care deruta lucrurile, ne deruta pe noi. Și apoi, anticipând reforma OLAF, care în discuție cele trei instituții, prioritizarea în materie de investigație. Avem criterii mai bine alese, și anume proporționalitate, pentru că, pe de-o parte, avem resursele necesare din partea OLAF și chestiunea în discuție, principiul subsidiarității între autoritățile din statele membre și OLAF, că noi nu putem face totul, evident, și utilizarea eficientă a resurselor OLAF. Acest concept, de altfel, l-am luat din noua și încă neadoptată versiune a documentului de reformare OLAF. Avem aceste trei criterii, atunci, pe baza lor decidem dacă demarăm sau nu o investigație. Avem aici aceste criterii. Mai avem încă niște cifre, dar nu sunt praguri, se numesc indicatori financiari. Acestea sunt instrucțiunile pentru cei care selectează cazurile. Se spune acolo că nivelul resurselor Uniunii Europene sunt un indicator relevant privind gravitatea fraudei. Nu e un prag. Acest indicator este analizat și în, din perspectiva proporționalității și utilizării eficiente a resurselor. Nu sunt praguri automate. A fost cazul până la sfârșitul lui 2011, dar nu mai e. Mai mult, din februarie 2012 am încercat să improvizez niște, niște date statistice în materie de fraudă vamală și investigații prin fonturile structurale, unde s-au suspendat pragurile, 46% din cazuri au fost deschise atunci când suma era sub indicatorul financiar sau necunoscută, pentru că am început nici să nu mai estimăm suma probabil în joc. Deci 46% din cazuri au fost deschise chiar dacă nu știam sau știam că sunt sub fostul prag care a devenit acum indicator. Asta înseamnă că investigăm concret și cazuri care sunt sub pragurile din trecut. Mai mult, în acele cazuri în care deschidem să nu demarăm investigația, nu din cauza pragurilor care nu mai există, ci din cauza faptului că subsidiaritatea dictează acest lucru și că trebuie să trimitem cazul la nivel național, nu putem 200 de oameni să investigăm toate fraudele comise în Uniunea Europeană. Nici măcar nu le putem investiga pe toate care ne sunt raportate. Dar în cazurile în care, din motive de utilizare eficientă a resurselor, din motive de proporționalitate sau subsidiaritate, decidem să nu deschidem investigația, chiar dacă sunt sub sau peste fostele praguri, totdeauna trimitem acea chestiune autorităților naționale. Nu scapă bazma curată dacă noi nu investigăm, oricum sunt investigați de autoritățile naționale. Și asta e obligație statuată clar în articolul 7 al regulamentului nostru. E partea procedurii. Nu e vorba de a oferi imunitate cuiva sau să-i lăsăm să scape basma curată, nu mai sunt praguri. De asemenea, probabil ați văzut că de-a lungul anilor numărul investigațiilor făcute în aceste două domenii, fraudă vamală și fraudă pe fonduri structurale, numărul a crescut. Apoi, chestiunea personalului. Okay. The staffing. Personalul. September 2000. În septembrie 2007, ba nu, în septembrie 2011, în cadrul reorganizării OLAF, care a avut loc în 1 februarie, dar care fusese decisă înainte, am fost nevoiți să reducem posturile suplimentare și să alocăm mai multe resurse în anchete. Deci, ca să vă dau un exemplu, 40% din staful directorului general a fost redus. Comitetul de supraveghere nu a fost afectat de aceste reduceri, pentru că erau șase și au rămas șase. Noi am tăiat două posturi vacante, care multă vreme au fost vacante și nu au fost folosite și le-am trecut pe partea de anchetă în cadrul OLAF. Deci nu am concediat pe nimeni din Comitetul de Supraveghere. În cursul anilor, secretariatul Comitetului de Supraveghere a avut maxim șapte oameni și niciodată mai puțin de șase. Deci nu am redus locurile de muncă acolo. Oricum, noi am înțeles problema, domnul Timmermans, de îndată ce a fost numit, împreună cu mine am uh, convenit în martie sau în februarie 2012 și acest lucru nu figurează în raport, adaug eu această informație la raport. Deci, spuneam că am convenit să împrumutăm secretariatului Comitetului de Supraveghere o persoană, un fost membru al, supra, al uh, secretariatului, pe o perioadă de câteva luni pentru perioada de tranziție. Deci, practic, noi am renunțat la un anchetator pentru a pune la dispoziție Comitetului de Supraveghere această persoană. Împreună cu domnul Denolf am uh, căzut de acord să trimitem o scrisoare celor trei instituții. Ați văzut scrisoarea în septembrie anul trecut, prin care se cerea mai mult personal în beneficiul OLAF. O inițiativă foarte bună și, de asemenea, un semn de cooperare. Bineînțeles că rezultatele nu au fost cele scontate, din potrivă, personalul a fost redus în cadrul OLAF, așa cum s-a întâmplat cu toate serviciile comisiei, după cum bine știți. Acordul cu domnul Denolf a fost așa. Dacă nu sunt, uh, nu sunt reduceri la noi, primiți o persoană din partea noastră. Știți foarte bine că noi suntem sub presiune la nivelul tuturor serviciilor pentru că nu avem personal. Totuși, din decembrie încoace, m-am uh, luptat cu Digi Resurse Umane pentru un post suplimentar în secretariatul Comitetului de Supraveghere. Și președintele comitetului a fost ținut la curent pe tot acest proces, pe parcursul acestui proces și chiar mi-a oferit uh, documente justificative. Pe scurt, ieri am primit două scrisori de la DG Resurse Umane. Vești proaste și vești bune. Vestea proastă este că nu poate beneficia de personal suplimentar Comitetul de Supraveghere. Vestea bună, pentru că eu am, am acționat pe două fronturi, am încercat să fiu băiat deștept în interesul uh, secretariatului Comitetului de Supraveghere, care este și interesul nostru. Am cerut un post suplimentar, adică un post temporar, pentru OLAF. Și mi s-a spus, bun, în regulă, pentru Olaf se poate, dar nu și pentru Comitetul de Supraveghere. Și vă pot spune acum, așa cum i-am spus și președintelui, președintelui, dacă primesc acest post pentru Olaf, și acum l-am primit, deci v-am spus, este un post temporar pe o perioadă de un an. Dacă primesc acest post, voi oferi acest post un uh, post uh, netemporar Comitetului de Supraveghere. Deci, iată câte eforturi am făcut să sprijinim Comitetul de Supraveghere în această problemă ce ține de personal. Problema, spune președintele, este că vom fi terminați noi. De 47 de minute vorbiți și vorbiți, ați vorbit mult mai mult decât toți ceilalți membri. Mi se pare, bineînțeles, foarte important că ați făcut-o, dar la 12 și jumătate nu vom mai avea interpretare. Bun, am înțeles. Oricum, eu sunt la dispoziția membrilor în orice clipă și trebuie să recunoașteți și că adesea am venit și n-am spus nimic. Nici presei nu i-am spus nimic câteodată și adesea nu am intervenit când aș fi putut să o fac. Când însă Comitetul de Supraveghere, din nou, când Comitetul de Supraveghere s-a pronunțat împotriva independenței OLAF, nu am reacționat. Revenind acum la Comitetul de Supraveghere, există un capitol în acesta în care se recunoaște faptul că situația este bună, este mai bună decât în ultimii ani, se recunoaște faptul că au fost și neajunsuri, care însă se referă mai mult la perioada din trecut sau la perioada de tranziție către noul sistem. M-au bucurat aceste evaluări ale situației generale pe planul resurselor umane și din perspectiva independenței OLAF. Chiar Comitetul de Supraveghere recunoaște că suntem independenți și să știți că au fost atentate la independența noastră când președintele unei instituții chiar anul trecut ne-a scris și este o paralelă cu situația de azi. Un președinte de instituție i-a scris comisarului Șemeta spunând că Olaf a comis fapte grave în cursul unei anchete și rugând comisarul să ia măsuri împotriva Olaf și să intervină în caz. Comisarul Șemeta are acest uh, document. Dar iată, în raportul Comitetului de Supraveghere se spune că Olaf este independent. Oricum, s-a ajuns în instanță și instanța a respins aceste pretenții, aceste acuzații. Dar s-a ajuns în instanță. Deci, activitățile OLAF au fost legale. În cazul Dali, știu foarte bine că nu despre asta discutăm azi, dar mulți au pomenit cazul Dali și vreau și eu să spun că este de fapt exact același lucru, e aceeași situație. Dacă se pune sub semnul întrebării validitatea probelor strânse de Olaf, acest lucru trebuie să fie făcut de o instanță posibila încălcare a drepturilor omului trebuie să fie și ea evaluată și judecată la Luxemburg, la plângerea prealabilă a unei persoane. Dacă noi am comis infracțiuni, lucru de care am fost acuzați nu numai azi, ci în repetate rânduri și în presă, acest lucru va trebui să fie judecat într-o instanță. Eu nu cred că aici suntem într-o, în biroul unui procuror, eu cred că sunt într-o instituție și cu toții trebuie să cooperăm pentru atingerea acelorași obiective. Le... Președintele, este important ce a spus la final. Într-adevăr, nimeni nu are intenția acum de a vă face reproșuri. Este vorba pur și simplu aici despre raportul anual al Comitetului de Supraveghere al OLAF. Aș mai fi spus câte, una, câte ceva pe germană, dar uh, constat că ați intervenit timp de 45 de minute. E bine că ați făcut-o, dar uh, trebuie să spun că ați intervenit mult uh, vis-a-vis -vis de obiectul discuției de azi, dar mai am trei mesaje din partea colegilor cărora le-aș mai acorda câte un minut, după care vom face un rezumat al dezbaterii. Bineînțeles că putem continua pe engleză, dacă sunteți de acord, după ce nu mai beneficiem de interpretare. Poate că Comitetul de Supraveghere mai dorește să spună ceva. Eu aș dori să se rețină următorul lucru. Un acord nu este un acord decât în momentul în care toate părțile au căzut de acord. Dacă nu, este o manifestare unilaterală de voință. Apoi, azi dimineață s-a spus că au fost constatate nereguli de Comitetul de Supraveghere. Ei bine, aceste nereguli există. Dacă n-am fi aflat de aceste nereguli, nici n-am fi vorbit despre ele. Deci, domnule Kessler, în acest context se pune întrebarea următoare nu cumva ar fi mai simplu ca dumneavoastră, împreună cu Comitetul de Supraveghere, să găsiți o soluție? Și dacă Comitetul de Supraveghere ne spune nouă că totul este în regulă, atunci totul este în regulă. Dar înainte de asta, nu. Deci, o declarație unilaterală din partea noastră că totul ar fi în regulă, nu înseamnă că lucrurile sunt în regulă. Dacă există un acord între OLAF și Comitetul de Supraveghere pe această temă și dacă ni se spune că este totul în regulă, atunci vă și credem. Legiuitorul a stabilit această procedură. Legiuitorul a înființat acest comitet de supraveghere și comitetul de supraveghere are rolul său. O fi gândit și legiuitorul ceva când l-a înființat. Iar dacă comitetul de supraveghere nu poate supraveghea, nu mai avem nevoie de comitet de supraveghere o supraveghere care este pur și simplu o farsă este inutilă. Iar întrebările care au fost exprimate trebuie să-și găsească răspunsul. Și pentru mine, conflictul este rezolvat doar în momentul în care ambele părți sunt de acord că el a fost rezolvat, nu înainte. E foarte simplu. Doamna... Domnul Bovan. Mulțumesc, domnule președinte. Aveam o întrebare pe care să o adresez Comisiei de Supraveghere. Dar uh, ultimele afirmații ale directorului Olaf m-au surprins foarte mult. A spus, dacă se face o greșeală, Curtea din Luxemburg va trebui să ne spună că am făcut o greșeală. Mi se pare ceva foarte original să poți să vorbești în acest fel. Adică dai afară un comisar, foarte bine. Și dacă procedura n-a fost bună, curtea din Luxemburg o să se ocupe despre asta. Dar, din fericire, legiuitorul, cum a spus și noastră, trebuie să se înființeze o comisie de supraveghere și această comisie de supraveghere poate să evalueze în lumina raportului dacă lucrurile s-au făcut respectând regulile de drept sau nu. Foarte bine. Și ne dăm seama că nu s-a respectat. Eu sunt uimit că Olaf, și o să închei, că Olaf poate să nu citească avizul acestei comisii de supraveghere într-o chestiune atât de gravă, că nu e un furt de bomboane dintr-o vitrină. Als nächstes, Mulțumesc. În încheiere, doamna Gessler, mai, mai întâi domnul Maar het uh, jaarverslag gaat in de 9... E vorba de afacerea Dali, dar la punctele 29, 33 și întreaga anexă 3, raport anual, vorbește despre afacerea Dali și deci vreau să pun întrebări în acest sens. Prima întrebare. Atunci când Olaf a început să se ocupe de problema Dali, Comisia, persoana domnului Baroza, și alte persoane v-au dat instrucțiuni ca ancheta să meargă într-o direcție sau alta. A doua întrebare. Când afacerea Dali s-a încheiat, de ce lucrurile ar trebui să se accelereze? De ce înainte de a fi transmis cauza Dali doamnei Dei, n-ați cerut și avizul Comitetului de Supraveghere, ca măcar să fiți acoperit că s-a respectat procedura, regulile de anchetă și respectarea drepturilor fundamentale. De ce nu ați consultat Comitetul de Supraveghere? Dacă ați fi transmis afacerea către comisie după consultarea comitetului, poate domnul Barozo ar fi luat o altă decizie sau un alt fel. Mulțumesc foarte mult, doamna raportor. A fost o prezentare obositoare de 45 de minute și tocmai de asta, pentru că nu tot ceea ce este, pentru că ceea ce nu este scris nu funcționează, tocmai de aceea este nevoie de activitatea acestui comitet de supraveghere. Lucrurile sunt mușamalizate, ascunse și așa mai departe. De aceea rog să îi se acorde comitetului încă 30 de secunde. Domnul Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu propunerea. Trebuie să se ajungă la un compromis și să se transmită un raport comisarului pentru că funcția domniei sale este de a vegea ca cooperarea dintre comitet și OLAF să funcționeze. Președintele, mulțumesc foarte mult, mulțumesc membrilor Comitetului de Supraveghere pentru participarea la această ședință privind um, raportul anual. Mulțumesc și raport, directorului general și echipei sale, mulțumesc și interpreților. Ședința se suspendă. Mulțumesc.